Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Welcome to the guests. And... Bună ziua, dragi colegi. Bun venit tuturor. Bun venit și oaspeților noștri. Începem a doua parte a reuniunii Comisiei Regii. Principalul punct de pe ordinea de zi în această dimineață este un uh, schimb de opinii cu președinția letoană a Consiliului privind prioritățile acestei președinții în domeniile care țin de competența comisiei noastre. Completăm astfel schimbul de opinii pe care l-am avut ieri cu doamna comisar Crețu. Președinția letonă subliniază importanța politicii de coeziune în reducerea disparităților sociale și economice și la contribuția și la, uh, la sporirea creșterii economice, economice, astfel încât să ne asigurăm că vom putea începe cât mai bine noua, program, noua perioadă de programare. Președinția letonă va acorda o atenție specială revizuirii la, la jumătatea termenului a politicii de coeziune teritorială, la, va acorda o prioritate specială strategiilor macroregionale și a noi agende urbane. Din punctul meu de vedere, Aștept cu nerăbdare să aud uh, părerea domnului ministru despre cum putem folosi la maxim uh, viitorul fond european pentru, strategii, pentru investiții uh, strategice și cum vom combina acest nou instrument cu politica de coeziune. Aș propune să respectăm formatul obișnuit al unui schimb de opinii voi da în primul rând cuvântul domnului ministru pentru o prezentare introductivă, după care voi da cuvântul membrilor comisiei noastre pentru întrebări. Prima rundă de întrebări va reveni coordonatorilor. Mă bucură faptul că pot da cuvântul uh, ministrului de finanțe a Republicii Letone, domnul Ianis Reis. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru recepția minunată organizată ieri de doamna președinte a Comisiei Regii, ocazie cu care am putut să mă, să mă întâlnesc cu mai mulți membri ai Comisiei Regii. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, pentru a vă prezenta prioritățile președinției letone. Mă bucură de asemenea faptul că am această ocazie de a discuta împreună cu dumneavoastră politica de coeziune a Uniunii Europene, una din cele mai importante politici europene care poate contribui la crearea de noi uh, locuri de muncă. Astăzi aniversăm 25 de ani de la independența Letoniei. Au trecut 10 uh, ani de la aderarea Letoniei la Uniunea Europeană și un an de la aderarea la moneda euro. Președinția Uniunii Europene este o mare onoare pentru Letonia și o uh, răspundere uh, în același timp. Vom continua cursul politic început al recuperării în urma crizei economice. Pentru cetățenii europeni sunt, este importantă îmbunătățirea vieților cotidiene. Pe parcursul ultimilor ani, instituțiile europene au uh, formulat prioritățile pentru noul ciclu instituțional. Aceste priorități se regăsesc în programul uh, strategic al Consiliului European, în programul trioului prez- uh, troicii pre- prezidențiale, în programul uh, de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015. Președinția letona a definit trei axe prioritare. O Europa competitivă, agenda digitală și angajamentul Uniunii Europene pe plan global. Aspectele politicii de coeziune decurg din prioritatea referitoare la competitivitatea Uniunii Europene. Există o legătură aici și cu viziunea noii comisii de consolidare a creșterii economice, regăsită în programul de lucru pentru anul 2015. Dorim să consolidăm în plus competitivitatea Uniunii Europene și să promovăm creșterea economică reformele structurale care deja sunt puse în aplicare sau sunt planificate de uh, statele membre, responsabilitatea fiscală și investițiile reprezintă prioritățile pentru noi. Avem nevoie de o creștere economică care să creeze noi locuri de muncă și nu noi datorii pentru generațiile viitoare. În acest context, un rol crucial va reveni politicii de coeziune reformate și aș dori să, mă, să insist asupra a trei aspecte. Înainte de a vă prezenta în detaliu la președinției letoane în domeniul politicii de coeziune, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă prezenta experiența Letoniei. Politica de coeziune a contribuit foarte mult la dezvoltarea țării mele, a creat premisele pentru ca Letonia să participe cu succes pe piața internă a Uniunii Europene și ne-a permis să aderăm la moneda euro anul trecut. În momentul în care am aderat la Uniunea Europeană în anul 2004, PIB-ul pe cap de locuitor reprezenta doar 34% din media europeană. Însă, în anul 2013, am ajuns deja la 67%. Acest lucru înseamnă că, în ciuda crizei economice, în ultima, în ultima perioadă, Letonia s-a apropiat uh, foarte mult de media europeană. Este o mare realizare și un rol crucial l-a avut uh, cofinanțarea din fondurile europene. Mă bucur să, mă bucur să văd că acest, această evoluție este oglindită și în celelalte state baltice și în uh, majoritatea celorlalte state uh, care au aderat în ultimii 10 uh, ani la Uniunea Europeană. Investițiile din partea fondurilor europene au reprezentat o gură de aer pentru economia noastră. Trebuie să ne adaptăm însă la noile provocări cu care ne uh, confruntăm. Programul uh, programele din Fondul Social uh, European au ținut seama de necesitățile cetățenilor care au fost cel mai puternic afectați de această criză. În general, fondurile europene au reprezentat 70% din, din investițiile publice din uh, Letonia. Ast- ieri am avut o, uh, un schimb de vedere privind actualizarea fondurilor și am văzut că în Bulgaria, de exemplu, acest procent este similar, de 73%. În anul 2011 am reușit să revenim la creșterea economică datorită investițiilor din fondurile europene și mulțumită disciplinei uh, fiscale în uh, ultimul uh, deceniu, impactul politicii de coeziune asupra creșterii uh, PIB-ului a fost cel mai mare, între 1,8% și 2,1%. Guvernul leton a, a privit întotdeauna politica de coeziune ca o politică de investiții și pe perioada, pe parcursul perioadei anterioare de programare am reușit să rezolvăm probleme grave în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, ocuparea, educația și așa mai departe. Fondurile europene reprezintă, după cum am spus, o parte importantă a investițiilor publice în Letonia. Tocmai de aceea această politică este Uh, importantă pentru guvern și pentru societatea civilă din uh, Letonia. Letonia uh, mai are de depășit anumite obstacole pe calea convergenței totale, o productivitate scăzută, sărăcie, elemente care considerăm că vor fi depășite în uh, perioada de programare 2014-2020 cu ajutorul Fondului European pentru Investiții. Eu mă voi asigura că politica de coeziune va rămâne o politică de investiții în uh, Letonia. Letonia preia uh, președinția la începutul acestui nou ciclu de investiții 2014-2020 context, moment în care regiunile europene se confruntă în continuare cu provocări economice majore, cu o creștere economică redusă, cu un șomaj extins și cu un nivel redus de investiții. Reforma politicii de coeziune este esențială pentru ca aceste regiuni să poată depăși toate aceste provocări foarte importantă este colaborarea între statele membre și uh, Comisia Europeană pentru a accelera adoptarea și autorizarea programelor operaționale. În luna decembrie, Consiliul European a, a, și-a acordat sprijinul pentru planul de investiții Juncker, care prevede crearea unui nou fond european pentru investiții strategice. De asemenea, Comisia Europeană încurajează extinderea instrumentelor uh, financiare în uh, politica de coeziune. În plus, la sfârșitul anului trecut, problema absorției uh, totale a fondurilor din perioada 2007-2013 a fost subliniată în, cu mai multe ocazii. Și Comisia Europeană uh, încearcă să asigure, să încurajeze statele membre să folosească cât mai mult aceste fonduri din perioada 2007-2013. În al doilea semestru anul 2014, Comisia Europeană a organizat evenimente privind politica urbană în Uniunea Europeană pentru a obține mai multe informații uh, referitoare la plusvaloarea acestei agende, ținând seama de situația actuală și pe baza uh, rezultatelor președinției italiene, vom continua uh, pe această axă. Una din prioritățile noastre va fi, va fi să ajungem la un acord privind bugetul pentru anul 2014 și 2015, modificări importante pentru uh, și pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020. Președinția letonă se bazează pe sprijinul Parlamentului European în aceste dosare. Una din prioritățile letone se referă la extinderea uh, programului de investiții european conform uh, concluziilor Consiliului din decembrie, Fondul European pentru Investiții Strategice este unul care își dorește punerea în aplicare a unor proiecte de investiții și ne dorim o bună programare la începutul perioadei pentru ca aceste fonduri să fie folosite la maxim. La, la sfârșitul anului 2015 vom vedea care sunt uh, proiectele potrivite. Și în plus, cred că trebuie să discutăm despre capacitatea administrativă de absorție, o uh, premisă introducerii în practică a politicilor de reformă. Contribuabilii europeni cred că se așteaptă la rezultate concrete din partea noii politici reformate. Putem atinge aceste rezultate doar dacă există un cadru practic pentru punerea în aplicare a acestor programe. Este important să luăm notă că, conform concluziilor de Consiliului din decembrie, acest nou fond va funcționa pe lângă instrumentele uh, europene existente. Cred că fondurile structurale pot uh, contribui la stimularea investițiilor, la stimularea economiei și la crearea de locuri noi de muncă. Fondul European pentru Investiții Strategice reprezintă ocazie de a îmbunătăți uh, întregul cadru de investiții într-un mod coerent. Noi vom continua să lucrăm pe baza concluziilor uh, Consiliului adoptate pe parcursul președinției Italiei, prin care statele membre sunt invitate să prezinte proiecte care să reflecte recomandările anuale. Am planificat uh, discutarea acestor aspecte în luna iunie cu ocazia, cu ocazia uh, summitului ministrilor uh, responsabil pentru coeziune care urmează să aibă loc la Riga. În plus, în colaborare cu Comisia Europeană și cu autoritățile regionale, vom organiza a doua conferință de coeziune în care vom uh, discuta provocările politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Obiectivul acestei uh, conferințe este de a permite un schimb de opinii între cercetători pe de, altă, pe de o parte și cei care pun în aplicare această polit, politică uh, pe de altă parte. Și este o ocazie importantă de a creona o politică bazată pe fapte concrete. Dragi colegi, Politica de coeziune reformată nu, doar ca, nu a devenit doar un adevărat instrument de investiții european, dar ne oferă în același timp uh, uh, instrumentele necesare pentru promovarea coeziunii teritoriale. În ceea ce privește coeziunea teritorială, președinția letona va dedica o atenție specială dezvoltării programelor uh, urban, de dezvoltare urbană, așa numită agenda urbană. Vom continua um, pașii începuți deja de președințiile anterioare. Considerăm că programul de dezvoltare urban al Uniunii Europene poate um, ajuta punerea în aplicare a unor programe concrete în orașe pentru a îmbunătăți uh, viața uh, cetățenilor europeni care trăiesc în orașe. Din punctul nostru de vedere, cred că uh, acest prioritățile noastre vor contribui în mod major la agenda urbană. Ne vom concentra asupra rolului orașelor uh, de mici dimensiuni în uh, agenda urbană. Este o temă prea puțin discutată până acum. După cum am spus, această temă va, va fi discutată la nivel informal, cel mai important uh, eveniment este cel din uh, iunie, cel amintit deja. Pe parcursul acestei întâlniri uh, intenționăm să adoptăm o declarație privind provocările care sunt uh, în fața noastră în contextul agendei urbane a Uniunii Europene. În plus, intenționăm demararea unei dezbateri privind agenda globală urbană Discutarea tuturor acestor uh, aspecte va fi preluată apoi și de viitoarea președinție a Luxemburgului. Stimați europarlamentari, doamnă președintă, Parlamentul European și, în mod special, Comisia Regii au contribuit în mare măsură la noua orientare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, pentru ca aceasta să devină o adevărată politică de investiție a Uniunii Europene orientată înspre creștere economică și rezultate. Am încredere că Parlamentul European va contribui în continuare astfel încât noua politică de coeziune să fie pusă în aplicare cu succes în regiunile europene pentru a furniza rezultate Uh, concretă a cetățenilor europeni. Mă aștept la o colaborare rodnică cu Parlamentul European, mai ales cu Comisia Regii pe parcursul președinției letone. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebările pe care le aveți legate de prioritățile președinției letone și aștept un schimb de opinii interesant. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru această prezentare detaliată. Și acum trecem la runda de întrebări. Vor începe coordonatorii. Domnule Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Voorzitter, ik zal het Nederlands uh, spreken uh, voor, de, voor de uiteenzetting. Ik denk dat, het, dat u de goede snaar raakt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba flamandă. Cred că mergem într-o direcție bună. Este important să investim. Este important ca Europa să țină seama de necesitățile cetățenilor, ale orașelor și așa mai departe. Am, un, am o întrebare. Ați spus că veți uh, continua eforturile începute de președinția italiană. Am în fața mea concluziile președinției italiene, unde se spune că se cere uh, președinției letone continuarea practicilor începute în uh, președinția uh, italiană de a avea consultări periodice. Mi se pare un lucru corect. Pentru președinția italiană tema guvernanței, legătura, de urmare, cu semestrul european a fost una importantă și a fost discutată la Consiliul JAI. A fost o metodă foarte bună, eu am analizat calendarul dumneavoastră. În uh, următoarele luni urmează să se întâlnească ministrii de resort și nu înțeleg foarte clar care este legătura cu continuarea acestei metode. Apoi, mai am o întrebare. Prioritățile din cadrul conferinței ministrilor. Cred că acest eveniment va fi un punct culminant al politicii de coeziune pe parcursul uh, președinției letone. Care sunt uh, prioritățile uh, Letoniei. Pe parcursul președinției italiane s-a discutat foarte mult despre planul de investiții Juncker. Cred că nu ar trebui doar să lăudați acest plan, ci ar trebui să analizați uh, vectorii de investiții. Trebuie să înțelegem uh, care va fi contribuția dumneavoastră, care va fi Uh, participarea statelor membre și care va fi uh, capitalul de risc uh, acoperit din, din planul Juncker. Este foarte important să fie organizat un consiliu pentru, pentru politica de coeziune în care să se prezinte argumente pertinente. Și aș dori să vă întreb în mod specific care vor fi prioritățile pe fond, de fond pe, pentru această conferință a ministrilor și cred că ar trebui să țineți uh, seama și de Comisia Regii și de prioritățile grupului nostru politic. Și un alt punct. Ieri am avut uh, câteva remarci privind macroregiunile. Dumneavoastră ne-ați spus că ele reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră și aș dori să, să ne dați mai multe detalii în acest sens. Este o temă importantă Însă nu cred că este o idee foarte bună să, să creăm uh, o structură care să fie formată doar din macroregiuni. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și uh, mă interesează să văd care este legătura pe care o vedeți dumneavoastră între diferitele domenii. Mulțumesc, doamna Crel. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Am urmărit cu mare interes prezentarea dumneavoastră. Și a, mă bucură să aud cât de important, importantă considerați că este politica de coeziune pentru Uniunea Europeană și pentru țara dumneavoastră. Ați înțeles foarte bine că politica de coeziune este una din posibilitățile majore de investiții în statele membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea v-aș ruga ca în momentul în care veți uh, demara planul de investiții Juncker să fiți atent uh, să există o legătură între acest plan de investiții cu politica de coeziune. Și sunt cu totul de acord cu cele spuse de colegul nostru Fan Nistelrooy, avem nevoie de un consiliu dedicat în mod special politicii de coeziune. Este o metodă începută deja pe parcursul președinției italiene, o metodă foarte utilă. Parlamentul cere deja de foarte mulți ani organizarea unui asemenea consiliu care să se ocupe doar de politica de coeziune. Nu prea ne-am bucurat de succes până acum. Tocmai de aceea am sprijinit această idee a președinției italiene Sper și și grupul nostru politic se alătură acestei dorințe de a continua această tradiție începută de președinția italiană, pentru că discutăm despre o oportunitate de a lega planul de investiții Juncker cu politica de coeziune în ceea ce privește angajamentul uh, găsirii unor uh, mijloace financiare uh, proaspete, nu știu, angajamentul statelor membre nu este suficient de puternic atât cât ne l uh, cât dorim noi. V-ați referit, pe de altă parte, și la politica urbană, un aspect amintit și de Comisia Europeană în programul de lucru. Mie mi se pare că, că în moment, ca, ca această agendă să fie, ca această agendă să fie continuată, mai ales în această perioadă prin care trece Europa. Îmi uh, vă aduc aminte că deja au trecut câțiva ani de, din momentul adoptării cartei de la Leipzig. Într-adevăr, uh, trecem printr-o criză economică, însă există și uh, mișcări sociale foarte, foarte importante, context în care, în care o politică urbană cred că poate uh, deveni foarte importantă. Vă mulțumesc! Văd că din partea grupului ECR nimeni nu dorește să ia cuvântul, dar cuvântul domnului Cici. Bună dimineața! Doresc și eu să mulțumesc domnului ministru pentru prezența dumnealui, mulțumim și pentru prezentarea făcută și asemenea antevorbitorilor și mie mi se pare limpede că subiectul de bază pentru comisia noastră este politica de coeziune și doresc să vă mulțumesc pentru intenția prezentată ca președinția tonă să continue această politică, lucru pe care îl confirmă experiența dumneavoastră, cât și a multor țări europene, așa cum ați spus, care s-au găsit într-o, s-ar fi găsit într-o situație mult mai dificilă dacă nu ar fi existat această politică de coeziune în ultimii 10 ani. În acest moment vedem că există această sinergie din planul uh, de investiții al Juncker și politica de coeziune. În acest caz va trebui să dăm dovadă de foarte mare grijă și de înțelepciune și trebuie să permitem uh, acestei sinergii care intervine între cele două instrumente să-și uh, facă treaba. În orice caz, vom vorbi și în următoarele zile cu privire la ea. Vorbim despre o sumă consistentă și cu siguranță că acest lucru permite să se facă investiții majore în următoarele luni și în următorii ani, bineînțeles. Sunt convins că noi toți cei de față, în acest moment, dacă nu vom reuși să relansăm economia europeană, mai mult ca sigur că ne vom pierde credibilitatea în fața alegătorilor și vom fi răspunzători pentru evoluțiile din timpul mandatului nostru. În ce privește strategiile macro-regionale? Astăzi avem patru strategii macro-regionale pentru Marea Baltică, pentru Dunăre, pentru Alpi și uh, Adriatică și Marea Ionică. Sunt de acord cu politicile acestea, cu macro-regiuni, să zicem, însă Trebuie să pornim de la premisa că aceste strategii vor produce și rezultate concrete, mai puțin poate în cazul regiunii Baltice și a regiunii Dunărene, macroregiunea adriatică ionică ar trebui să o ia din loc. Mi se pare o idee foarte bună, conceptul e foarte sănătos și pentru anumite părți ale Europei unde e nevoie de un astfel de plan, Nu cred că e cazul să insistăm prea mult, ca nu cumva să dăm pe afară de idei. Thank you, thank you very much. I don't see... Mulțumesc foarte mult. Nu văd pe nimeni de la GUE. Doamna Vana. Vă mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să mă alătur în mod uh, explicit antevorbitorilor privind importanța Uh, pentru comisia noastră a agendei urbane, mai ales uh, pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020, uh, orașele se confruntă cu anumite provocări importante. Drept urmare, aș dori să vă întreb care sunt intențiile concrete ale președinției letone de a consolida orașele, de a le oferi un spațiu de manevră mai mare când vine vorba de investiții. Însă principala mea întrebare se referă la strategia, strategiile macroregionale. Mă interesează în mod special macroregiunea privind uh, Dunărea. Eu vin din uh, Austria și am înțeles că ar trebui să fie să se creeze o nouă funcție a unui coordonator al acestei, uh, al acestei pentru această macroregiune regiune știu că se desfășoară asemenea discuții și la Comisia Europeană, însă uh, știm foarte bine că aceste regiuni ar dori să se autoadministreze și m-ar interesa care este părerea dumneavoastră față de crearea acestei funcții de, de coordonator. Mulțumesc, doamna Damată. Dele, dele forti per... Mulțumesc și eu vreau să-mi exprim niște dumeriri foarte țapene referitoare la acest plan Juncker, atât de ridicat în slăvi și care este anunțat ca fiind de important pentru viitorul Europei. De aceea vă rog să ne lămuriți la modul cât mai concret și să ne liniștiți și să eliminați toate aceste nedumeriri exprimate toate grupurile până la urmă, pentru că nu văd care este raportul între uh, toate aceste obiective care sunt propuse, pe de-o parte, apoi politica de coeziune și planul Juncker. Mi se pare că este așa o îngrămădeală mult prea mare și nu știu cum putem folosi aceste fonduri și cum putem lua bani dintr-un buzunar să-i băgăm în altul. Uh, deci, n-am impresia că dă pe afară de generalitate și bunătate planul domnului Juncker. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Iată prima rundă de întrebări. Vă rog, domnule ministru, să și răspundeți la aceste întrebări, după care ne vedem de treabă cu restul întrebărilor din partea uh, Comisiei Regii. Vă rog. Atbildot par prioritātēm, tātad es vēlētos uzsākt saulēcīgu diskusiju. Bun, în ce privește prioritățile. Jauno elementu ieviešana darbības programmās, cik tālu tas būs iespējams. Aș vrea să mă refer la politica de coeziune și cum se regăsește ea în programele de lucru pe cât posibil. Trebuie să asigurăm o bază foarte solidă astfel încât finanțarea să fie folosită în mod adecvat pentru că vom avea imagine de ansamblu la sfârșitul acestui an. Administrativă capacitate, kas ir būtisks priekšnoteikums. Trebuie să luăm în calcul capacitatea de administrare a acestor fonduri. Aceasta este o condiție preliminară de bază ca să putem uh, aplica această politică reformată. Dacă ne dorim rezultate concrete, este extrem de important în ceea ce ne privește să ne asigurăm că banii contribuabilor se folosesc cu cap pentru că asta așa de la noi alegătorii și acest lucru se poate realiza numai și numai dacă vom avea o bază foarte solidă și vom lucra pragmatic. Una dintre prioritățile noastre reprezintă planul de investiții și aplicarea lui cu succes. Consiliul a exprimat uh, sprijinul său pentru acest uh, plan și, repet, uh, acest plan de investiții strategice vină să se adauge programelor existente. Deci, uh, în orice caz, e vorba de o completare a planurilor deja existente. Uh, Gan lai visu grupu pārstāvi uzdev jautājumu par. Am remarcat că aproape toți reprezentanții tuturor grupurilor s-au referit la aceste fonduri strategice și care sunt intențiile în acest sens, întrebau dumnealor. Vreau să vă spun că ne bucură foarte tare publicarea regulamentului, s-a publicat la timp și în același timp ne propunem ca în cadrul Consiliului să dezbatem această problemă. Consiliul din decembrie, Consiliul European, a prevăzut un calendar foarte ambițios în acest sens și ceea ce uh, Uh, facem este că ne dorim prin acest plan strategic de investiții să asigurăm trecerea lui prin Consiliu fără probleme și de aceea pentru acest lucru aștept și sprijinul dumneavoastră, distinși europarlamentari care sunteți, pentru că, într-adevăr, este un plan cât se poate de ambițios. Și ne dorim uh, să avem parte de discuții cât mai constructive aici, nu numai pentru a ne asigura că uh, acest plan de investiții chiar reprezintă o soluție pentru dificultățile înregistrate și pentru necesitățile de investiții. Și de asemenea, trebuie să vedem care este legătura, cum se potrivește acest lucru cu fondul de coeziune și cu fondurile structurale. Înainte de toate avem nevoie de o discuție cu statele membre, o discuție pe fond și avem nevoie de răspunsuri foarte concrete în legătură cu modul în care funcționează lucrurile. Acest lucru mai putea să vi-l comunic, bineînțeles, după discuția în cadrul ECOFIN. Tātad jautājums par. Mai departe, la următoarea întrebare, referitoare la Consiliul de Afaceri Generale și ce priorități avem în acest sens. Firește că politica de coeziune reprezintă una dintre pietrele de temelie ale mandatului nostru și ne bucură foarte tare uh, concluzia adoptată în timpul președinției italiene în cadrul acestui uh, Consiliu de Afaceri Generale, de asemenea cel de-al șaselea raport care uh, semnalează, să spunem, principalele căi de acțiune. Noi ne propunem o discuție foarte pragmatică la nivel de miniștri pe acest subiect pentru a ne asigura că aceste discuții aduc și un câștig și niște rezultate în ceea ce privește acest subiect, politica de coeziune și ca să obiectul unei dezbateri, e posibil. În orice caz, o să ne asigurăm că că ne dorim o consolidare a acestei politici de coeziune și uh, totul este prevăzut în acest program. Programul de coeziune are, atrage după sine o serie de așteptări foarte înalte. De asemenea, se justifică foarte tare speranțele contribuabililor. Atbildot uz izskanējušo jautājumu par eh, makro În ceea ce privește acum macroregiunile și strategiile macroregionale, considerăm că acestea joacă un rol esențial în ceea ce privește coeziunea teritorială și acest lucru ne permite să folosim toate instrumentele în mod eficient și instrucțiunile existente fără să creăm noi uh, astfel de instrucțiuni și noi acte legislative. De aceea, din punctul nostru de vedere, uh, nu este cum să folosim banii, ci să, fol- să cerem mai mulți bani, ci cum să folosim mai bine banii pe care avem, cum să asigurăm mai bună coordonare activităților noastre. Și încă o dată doresc să mulțumesc președinției italiene și Comisiei pentru propunerea sa referitoare la zona Mării Adriatice și Mării Ionice, adoptată anul trecut în luna octombrie, ca urmare a acestor concluzii din luna decembrie ale Consiliului. Și așteptăm acum din partea Comisiei o propunere și de asemenea o serie de uh, măsuri referitoare la această a patra regiune, regiunea alpină sau macro-regiunea alpină. Știu că există deja intenții să se lanseze discuții la nivel de Consiliu și asta cât mai repede cu putință și împreună cu Comisia ne propunem să organizăm și uh, un proces de revizuire a strategiei pentru regiunea Mării Baltice. Pe 15 iunie va avea loc a șasea ediție, 15 și 16 iunie, de fapt, dacă nu mă știu, la Riga se va ține a șasea ediție acestui forum pentru Marea Baltică. Thank you. Eh, runājot par pilsētvidi, eh, pilsētvidas stratēģiju, ko pieminēja arī. În eh, ceea ce privește politica urbană și agenda urbană, la care au făcut referire aproape toți reprezentanții grupurilor politice, vreau să vă spun că mm, la nivel mai multor grupuri și foruri au avut loc discuții foarte cuprinzătoare în ceea ce privește nevoia de a mai uh, umbla pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale pe la această politică și uh, trebuie să vedem cam cum ar trebui să se prezinte de fapt această politică de coeziune. În orice caz, um, acest program este uh, necesar dacă dorim să semnalăm situația în zonele urbane, mai ales toate dificultățile înregistrate. Există o serie de inițiative politice în ceea ce privește aceste zone urbane, însă acestea, din păcate, nu converg uh, în niciun fel. Iar aceste politici trebuie să fie convergente pentru ca uh, toate programele în domeniul dezvoltării urbane să fie clar ținite, să urmărească lucruri foarte clare. În orice caz, acest lucru și toate politicile urbane, până la urmă, trebuie să respecte uh, diversitatea teritorială și nevoile existente și el trebuie să corespundă specificităților uh, orașelor, nu doar cele foarte mari, și cele mici. Și de asemenea, mai există această convingere că acest program de dezvoltare urbană trebuie să fie conceput chiar de către statele membre în cooperare cu Comisia, cu orașele și cu partenerii teritoriali la nivelul Uniunii Europene au avut loc și au loc astfel de activități în paralel, se impune o, o armonizare a acestora, astfel încât să se ajungă la un program unic și ambițios de dezvoltare urbană. Iar președinția letonă își dorește să meargă mai departe cu aceste discuții deja lansate și să coordoneze o serie de activități la nivelul Uniunii Europene pentru ca să avem o politică de dezvoltare urbană care să sporească productivitatea zonelor urbane, să le facă mai interesante și să producă efecte, de ce nu, și la nivel teritorial. Și în acest context așteptăm să apară avizul Parlamentului European referitor la uh, dimensiunea și la structurarea politicii urbane, lucru care va contribui într-o mare măsură la discuțiile care vor avea loc în general la nivelul Uniunii Europene. Și vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și acum mergem mai departe cu celelalte întrebări. Primul nume este domnul Bogovici. Vă rog, aveți cuvântul. Holipa. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să încep prin a vă felicita, domnule ministru, pentru realizările Letoniei din ultimii ani. Noastră ați pus în practică reforme, ați realizat o stabilizare fiscală și, cum spuneați, la început, chiar dumneavoastră, politicile de coeziune au ajutat Letonia să iasă din această criză. Așa că noi vă înțelegem și sprijinim poziția dumneavoastră eu nu sunt sloven, noi n-am fost așa de hotărâți uh, în materie de aplicare a reformelor. Asta și cu privire la reformele fiscale, de aceea la noi criza se prelungește în Slovenia și sunt convins că ar fi trebuit și noi să acționăm așa cum ați făcut dumneavoastră. Eu înțeleg că e nevoie de un mare efort să uh, crești PIB-ul de la 47% la 67% din media UE. În Slovenia pot să spun că a fost nevoie de eforturi mari ca să ajungem la nivelul actual, care este de 85% din PIB, din PIB-ul UE. Deci chiar cred că sunteți omul potrivit, la locul potrivit, care să rezolve această problemă a dificultăților politice de coeziune pe viitor. Avem nevoie de acest lucru dacă ne dorim să fim mai competitivi. Competitivitatea ține de dificultăți noastre, ați făcut o prioritate, de aceea cred că al treilea obiectiv, cu alte cuvinte, o Europa care acționează și adoptă rapid aceste decizii, ar trebui să își propună exact uh, contrariu, În orice caz, cred că ar trebui să acționăm uh, cu multă înțelepciune pentru a asigura coerență între această politică de coeziune și planul Juncker. Ar trebui să folosim planul Juncker pentru a revitaliza acest sector uh, al uh, economiei în toate țările membre. Mi se pare că politica urbană este importantă peste tot în Europa și există o tendință conform căreia din ce în ce mai mult oamenii se mută în orașe mari, ceea ce sigur comportă avantaje, dar apar și probleme. În ceea ce privește problemele asta în zonele urbane însă, aș vrea să insist pe mobilitate, pe calitatea aerului, pe crearea de locuri de muncă, pe dezvoltarea sistemului de învățământ, iar în trecut am ignorat una dintre problemele cele mai importante, adică siguranța și integrarea. Cele mai recente evenimente din ultimele luni ne-au arătat că au apărut multe probleme în orașele mari. Asta din cauza șomajului, a faptului că oamenii sunt um, cumva marginalizați și acesta este motivul pentru care aceste evenimente au loc. De aceea cred că în momentul în care punem în practică politici urbane, să nu pierdem din vedere acest aspect care ține de politicile de securitate. Acest lucru se realizează nu prin uh, uh, reducerea resurselor pentru armate, ci pur și simplu prin dezvoltarea orașelor. V-aș întreba ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu siguranța în marile orașe. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. E adevărat că acum au fost puse deja foarte multe întrebări referitor la planul Juncker. Însă eu aș avea o întrebare destul de specifică. Pe de o parte, dumneavoastră ați vorbit despre un calendar ambițios, însă pe de altă parte, cred că în numele uh, Comisiei Regi în Parlament, cred că e nevoie și de o implicare a autorităților regionale în momentul în care dorim să planificăm acest pachet de investiții mari. Um, pentru că avem nevoie de diferite tipuri de investiții și cine știe mai bine decât autoritățile acest lucru, autoritățile regionale și locale. Așa că ar fi bine să le cooptăm în redactarea acestui plan. Atunci, întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră, ca și președinție, ce veți face pentru a motiva statele membre nu doar să vină cu planuri făcute centralizat, și, uh, și să hotărască exact ce anume și cum doresc să investească și planuri în care să fie implicate și autoritățile locale și regionale, pentru că mie mi se pare că această cooptare este absolut crucială. Mulțumesc. Și următoarea întrebare din partea domnului Rol. Bun dia, obrigat, domnule președinte. Queria aproveitar ministru. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Profit de ocazie pentru a ura bun venit domnule ministru pentru a-i ura mult succes pe durata președinției sale. Multe din întrebările pe care vreau să le pun au fost deja puse în prima rundă de intervenții și noastră ați răspuns deja, însă acum aș dori o clarificare. În ceea ce privește președinția și felul în care sunt, este configurat Consiliul, Dumneavoastră ați spus că uh, se revizuiește strategia 2020, UE 2020 și că acest lucru este o consecință a comunicării din partea Comisiei. Dar această comunicare va fi făcută peste câteva luni. Însă aș vrea să, uh, să vedem dacă dumneavoastră puteți să confirmați acest lucru. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Tot. Én is a Juncker tervvel kapcsolatban szeretnék kérdezni, amit több... Mulțumesc. În ceea ce privește planul Juncker, aș avea o întrebare, dar și alți oratori s-au referit la ea. Planul sună bine, arată bine pe hârtie, sună așa de bine încât seamănă cu propaganda. 315 miliarde de euro și vorbim aici de milioane de locuri de muncă. E foarte grandios acest lucru. Dar dacă vă uitați la Uniunea Europeană și dacă vă uitați la faptul că toți acești bani trebuie să fie utilizați pentru anumite scopuri, întrebarea este de unde vin banii ăștia? De unde? Din care rubrici bugetare, de unde îi mutăm ca să-i uh, folosim pentru acest plan uh, de investiții. Deci, care sunt sursele de finanțare? Apoi, în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, aici vorbim uh, de 5 plus 25 miliarde de euro și ne așteptăm ca și sectorul privat să multiplice acest lucru mulțit cu 15 aceste sume pentru dezvoltare, pentru cercetare, pentru învățământ, pentru formare și chiar noastră vă așteptați de adevărat alea ca acest uh, sector privat să mulțească aceste sume cu 15? Vi se pare realist? Sună frumos, nimic de zis, dar e și fezabil. Nu cumva suntem în, în, într-o etapă în care încercăm să-i, să-i uh, ducem pe oameni de nas cu zahărelul anunțând cifre frumoase. Eu cred că uh, dumneavoastră veți avea un rol foarte concret în lansarea acestui plan Juncker. Aș vrea să știu cum vă pregătiți pentru acest lucru. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul ministru. uh potešilo ma keď ste hovorili o tom že podporujete makroregionálne stratégie. Încă o întrebare din sală. Da, mulțumesc, domnule ministru, aici sunt în sală. Da, știu că dumneavoastră doriți să sprijiniți planul Juncker și aș avea o întrebare către dumneavoastră ca și președinție. Colegii mei din Polonia, din Ungaria, din România, eu vin din Slovacia. Deci cu toții încercăm să solicităm Comisiei Europene să aibă o, ati, o atitudine uh, preventivă, să avem și o strategie pentru, car, uh, pentru Carpați, pentru această regiune carpatică să putem construi acolo o astfel de strategie în care noi să putem coopera chiar și mai bine. Și întrebarea mea era dacă eventual puteți ajuta aceste țări și să includem și Ucraina în uh, acest context pentru a spări cooperarea transfrontalieră cu această țară. Întrebarea mea este următoarea. Puteți să susțineți aceste eforturi? Care este părerea noastră despre o astfel de strategie ce ar putea fi stabilită? Other Doamna președinte, mai sunt și alte întrebări din partea membrilor? Dacă nu, atunci, domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde la această a doua rundă de întrebări. Tātad es gribētu. Uh, da, mulțumesc pentru aceste întrebări. Domnul Bogovici a pus o întrebare destul de personală. Ce părere am eu despre uh, contextul urban și chestiunile de securitate? Din păcate, evenimentele recente din Paris n-au uh, devansat în acest sens. Noi vrem să fim o președinție flexibilă și vrem să putem adapta prioritățile noastre față de realitate. Și e clar că aceste chestiuni de securitate devin acum prioritare și miniștrii sunt foarte angajați în acest sens pentru a încerca să rezolve aceste dificultăți. Apoi, am să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate, în așa fel încât să răspund la final la cele referitoare la uh, planul Juncker. Am să le grupez. Ce pot să vă spun? Uh, o strategie pentru regiunea carpatică. Nu putem decât să sprijinim o astfel de idee. Pentru că aceasta se va bizui pe o cooperare uh, între noi, țările din această regiune, Parlamentul European, Comisie și e clar că nu poate fi decât o strategie pozitivă. Dacă vă uitați la strategia pentru Marea Adriatică, a fost concepută exact în același fel. Uh, un grup de țări care s-au unit și care au pus bazele unei astfel de uh, strategii, ale unei astfel de cooperări. Uh, deci nu văd niciun motiv care ar împiedica apariția unei astfel de strategii uh, carpatice. Acum, în ceea ce privește revizirea strategiei UE 2020, e adevărat că avem aici un calendar ambițios? Da, tot par uh, 2020 stratēģiju uh, un šī. Deci, după cum spuneam, strategia UE 2020 cum vom îndeplini obiectivele acestei strategii? Ei bine, acest lucru va depinde de structurile de guvernanță economică din statele membre, de politicile desfășurate, de finanțarea care trebuie să fie la înălțime și politicile de coeziune au contribuit în mod clar la atingerea obiectivelor din strategia UE 2020. Și putem observa că situația s-a îmbunătățit uh, în mod clar uh, dacă e să analizăm semestrul european, și dacă să analizăm și uh, fondul de investiții strategice, acestea toate intervin și uh, politicile de coeziune au un rol strategic de jucat în acest sens. Uh, da, acestea au fost de altfel și concluziile întâlnirii miniștrilor din 19 octombrie 2014. Și e adevărat că s-a evocat ideea de a revizui la jumătate de parcurs această strategie UE 2020. Uh, vrem să salutăm cu această ocazie munca desfășurată de președinția italiană și e clar că noi trebuie să continuăm munca referitor la comunicările realizate de către Comisia Europeană, printre care și această comunicare referitor la uh, strategia UE 2020 revizuită. E clar că această nouă versiune trebuie să fie una exhaustivă, acțiunile noastre trebuie să fie coordonate și cel puțin așa Uh, am primit recomandări din partea Consiliului. Noi așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră, mai ales cu această comisie, nu doar cu Parlamentul în general, și mai ales având în vedere faptul că uh, Comisia dumneavoastră este foarte angajată în acest context al semestrului european și în contextul politicilor de coeziune. Și evident veți fi uh, foarte activ și în ceea ce privește revizirea strategiei UE 2020. Uh, Jautājumi par uh, Și acum, o întrebare în ceea ce privește perioada de programare și diferite aspecte legate de această perioadă. E adevărat că ne dorim o uh, aprobare lină a al MEF. Deocamdată însă n-am reușit să găsim un acord între diferitele instituții. Sperăm să ajungem la un astfel de acord până la finalul lunii mai, în așa fel încât acesta să poată fi adoptat și implementat cât mai repede cu putință. Evident, mai sunt și alte uh, uh, do, dosare uh, pentru care va trebui să conlucrăm și să sperăm că ne vom uh, bizui pe sprijinul dumneavoastră. Doar făcând eforturi comune ne vom putea asigura că toate aceste programe vor și începe imediat, că vor uh, interveni investițiile necesare în așa fel încât să relansăm economia europeană. Da, un uh, vă urez par Eh, Juncker eh, investiții plan. Și iată că ajung acum la planul de investiții al domnului Juncker. Eh, <clears throat> sākot darbu pie šī plāna, es bieži. Da, în momentul în care s-a început munca pe acest plan, planul Juncker, îmi aduc aminte o... Mi-am adus aminte de o glumă de pe vremea când eram copil. Era un sat. Cu o grămadă de vulpi care se tot plimbau pe acolo. Și la un moment dat a apărut și un elefant. Și lumea a fost foarte curioasă, întrebându-se ce animal e acesta, e un elefant? Și fiecare avea câte o părere, cam ce exact, cam ce ar fi acest animal, cu ce anume seamănă și uh, așa mai departe. Și uh, uh, bătrânii satului au spus că trebuie să trimitem o delegație undeva unde să putem uh, găsi un elefant adevărat, să deseneze și apoi să vină înapoi cu acel desen și să comparăm, să vedem dacă așa e. Unii au spus, nu, nu, nu, nu trebuie să facem așa. Alții au spus, ba da, haideți să trimitem aceste, acești oameni. Da, și într-adevăr au plecat, au reușit să găsească un elefant, l-au desenat, și au venit înapoi cu desenul. Și toată lumea a fost mirată pentru că și-au dat seama că animalul respectiv nu semăna cu ceea ce fusese desenat. Și era târziu, oamenii erau obosiți, au mers la culcare și a doua zi dimineața Când s-au trezit și au dat seama că, de fapt, cele câteva persoane care fuseseră să caute elefantul și să-l deseneze, veniseră cu desene foarte diferite despre același elefant. Deci e clar că uh, punctul de vedere poate fi diferit față de același subiect. Cred că aici putem să stabilim așa un fel de paralelă. Fiecare poate desena planul acesta Juncker precum elefantul în mod foarte diferit. Unii își doresc mai multă tehnologie, alții... În momentul de față, adevărat că dispunem de mai multă tehnologie, putem să facem fotografii în loc să desenăm. Dar noi ceea ce putem acum să facem este să ne uităm la desenul făcut de comisie referitor la acest elefant. Mm și putem lansa discuțiile pentru a ști exact dacă, într-adevăr, e un elefant, cum să facem și cum să-l analizăm. Uh, ideea fiind uh, să vedem dacă, într-adevăr, sectorul privat poate investi, dacă, într-adevăr, uh, vom investi și în ce direcție, în ce domeniu și așa mai departe. Eu cred că în aceste discuții intervin diferite niveluri de analiză. Și apoi trebuie să vedem și înspre ce se vor îndrepta statele membre care sunt angajamentele lor. Noi ceea ce ne dorim este să avem un plan viabil, fezabil, care să și servească scopurilor stabilite. Așa că, în acest context, provocarea cea mai mare este să ne asigurăm că, într-adevăr, tehnologia este în slujba noastră și ne ajută să înțelegem ce și cum animalul acesta este un elefant și nu un oarecare monstru care nu ne va servi la nimic. și că acest animal, uh, sau mă rog, acest plan va și servi scopului uh, inițial. E adevărat că aceste discuții vor fi aprinse. Cu, e clar că și dumneavoastră aici, în comisia dumneavoastră, poate aveți uh, puncte de vedere diferite pe acest subiect. E adevărat că există așteptări foarte mari și față de comisie și acest lucru a reieșit foarte clar și din discuțiile interministeriale, dar e adevărat că acum, la final, trebuie să venim cu o soluție care să fie și funcțională. Da, există și o dimensiune politică. Însă nu cred că noi am putea veni cu elemente mai concrete înainte ca statele membre să ajungă la o concluzie. În principiu, în luna martie acest lucru va interveni. însă e clar că e vorba de un plan de investiții strategice care nu se suprapune pe celelalte instrumente investiționale, ci vine să le completeze și ministerele vor veni cu proiecte investiționale, cu proiecte eligibile pentru aceste 315 miliarde de euro. Evident că există și garanții pentru aceste proiecte, există și finanțare privată, există și finanțare din partea unor instituții private, există și investitori privat care vor participa, se vor alătura la finanțarea acestor uh, proiecte și vor fi cooptați în selecționarea acestor proiecte. Cu siguranță uh, cooptând în același timp și băncile naționale de investiții. Iar licitațiile pentru aceste proiecte vor fi deschise către public, vor fi publice și vom face tot ceea ce ne va sta în putință pentru a încuraja atât partenerii privați cât și publici să participe. Scopul fiind nu doar de a găsi bani pentru aceste proiecte, ci și de a remodela piața, de a recizela piața, în așa fel încât aceasta să fie mai deschisă, mai flexibilă, mai accesibilă E nevoie de elemente noi pe această piață, spre exemplu elementele digitale, dimensiunea digitală. Și de aceea încercăm să relansăm discuțiile referitor la agenda digitală, la piața digitală. Deci, acestea sunt câteva dintre elementele care vor fi cuprinse în acest plan de investiții. Și voi fi gata să vin să vă răspund la întrebări odată ce aceste subiecte vor fi discutate mai în profunzime de către uh, Consiliul de Ministri și că anumite decizii vor fi luate acolo. Minister. Mulțumim, domnule ministru. Se pare că va trebui să mai avem și o altă ședință și să continuăm atunci aceste discuții. Așteptând, deci, deciziile ce vor fi luate cu ocazia Consiliului Ecofin și odată ce vom obține niște clarificări. E clar că după ce vom avea și noi uh, ședința noastră și discuțiile noastre pe tema acestui plan de investiții, atunci vom mai dezbate. Acum, dacă nu mai sunt alte întrebări din partea colegilor, atunci v-aș uh, uh Aș dori să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră astăzi, pentru prezentarea acestor priorități ale președinției letone în domeniul politicilor de coeziune și a politicilor regionale și vă urăm cu toți o președinție încununată de succes și vă puteți bizui pe sprijinul nostru al Comisiei Regii Însă, în același timp, vă puteți aștepta și la multe întrebări din partea Comisiei Regii și la o monitorizare atentă a muncii depuse de Comisie. Vă mulțumim foarte mult! un Domnul ministru, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Apreciez această invitație la justa sa valoare și vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți în comisia dumneavoastră și la munca depusă și pe perioada de programare 2014-2020. Să sperăm că vom avea o cooperare cât mai bună pe viitor. Încă o dată vă mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii. Pe curând! We have... Dragi colegi, acum trecem la o ședință de vot. La 10 și jumătate vom începe. Dați-mi voi mai întâi să spun la revedere, domnului ministru. Uh, Dragi colegi, sunt, uh, putem vota. Astăzi votăm descărcarea de gestiune pentru anul 2013, bugetul general Uniunii Europene, Comisia Europeană, Comisia de Control Bugetar pregătește raportul privind uh, acordarea descărcării de gestiune Comisiei Europene în ceea ce privește implementarea bugetului pentru anul 2013. Comisia de control bugetar a cerut uh, comisiilor implicate să-și transmită uh, proiectul de aviz până în februarie 2013. Președintele Comisiei Regii a fost raportorul pe marginea acestui proiect de aviz și v-am prezentat acest raport pe, în luna decembrie. Termenul de depune a amendamentelor a fost 11 decembrie. Au fost depuse 38 de amendamente. În urma consultării raportorilor din umbră și a consilierilor, am, pro- am propus 8 amendamente de compromis. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru contribuțiile lor și pentru amendamentele depuse și să mulțumesc colegilor cu care am discutat textele de compromis. Aș propune drept urmare să trecem direct la vot. We, you have the voting list? Sper că aveți în fața dumneavoastră lista de vot. Haideți să verificăm. Putem verifica sistemul de vot electronic dacă vă doriți. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Trecem la amendamentul 11 acum. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Hm? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări? Se respinge. Amendamentul 29 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abținări se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem drept urmare la amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. Deschid votul. Putem vota acum. S-a închis votul. Treizeci și patru de voturi pentru, un vot împotriva. Vă rog. Vă mulțumesc. Am dorit să mă asigur că votul meu a fost înregistrat, pentru că mi-am pierdut cartela de vot. Vă mulțumesc. Ați votat pentru. Deci avem 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru munca extraordinară. Trebuie să aprobăm deciziile coordonatorilor. Aveți în fața dumneavoastră deciziile coordonatorilor. Sunteți de acord cu ele? Da? Chestiuni diverse există? Nu? Aș dori să vă aduc aminte că următoarea reuniune va avea loc uh, joi 26 februarie de la ora 9 dimineața până la ora 18.30 uh, seara. Doamna președinte, mulțumește interpreților, mulțumim și noi, vă mulțumesc tuturor.